dori să spun câteva cuvinte introductive. Uh, mă bucură faptul că sper că vom încheia la timp ședința de astăzi, deci voi fi foarte strict cu timpul de vorbire acordat astăzi. Există o comunicare înainte să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi din partea grupului politic uh, PPE, SND, ECR. Um, am primit uh, numiri pentru comisii și lista acestor numiri va fi uh, publicată în procesul ver- verbal al acestei ședințe. Dacă nu se ridică niciun fel de obiecție, atunci numirile respective sunt considerate a fi acceptate. Următorul uh, punct de pe ordinea de zi este